considerăm că este foarte important uh, să consolidăm uh, sprijinul acordat la nivel politicilor uh, Curții Penale Internaționale cu sprijinul Parlamentului European, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am, am încheiat această discuție, discuția pe marginea acestui punct. Votul va avea loc mâine la prânz. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnului Lisec privind, nego- privind acordul de Uh, asociere UE-Georgia, dau cuvântul raportorului, domnului Lisek, pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Acest raport care, printre multe alte uh, rapoarte elaborate de Parlamentul European, este de mare importanță uh, nu are o importanță doar pentru noi, ci pentru statele membre, ci uh, în mod special este important pentru statul georgian și pentru națiunea din Georgia. Tocmai ă, de aceea noi am acordat o mare atenție acestui raport pentru că ă, ne dorim ca la un moment dat Georgia poate să devină un stat membru al Uniunii Europene. Deocamdată este vorba despre un acord de asociere dintre Uniunea Europeană și Georgia, iar ă, în baza acestui raport ar trebui să se configureze acordul de asociere. Raportul pe care l-am supus atenției dumneavoastră tratează o serie întreagă de chestiuni dificile care sunt legate de funcționarea statului georgian ă, astăzi și ca o consecință a conflictului din anul 2008 cu Federația Rusă. Îmi face plăcere să vă pot spune că acest raport, în forma sa actuală, s-a bucurat de o largă susținere în cadrul Comisiei de Politică Externă și sper că va fi adoptat în această formă. 25 de uh, membri au votat pentru acest raport, doar un singur membru al comisiei s-a abținut. Deci, Sper ca și Parlamentul European în plenul său să aprobe această versiune a raportului. Acest raport a fost uh, numit de mass media un raport foarte curajos. Și cred, dacă îmi permite să vorbesc în numele Comisiei AFET, că acest raport Eh, vorbește foarte răspicat eh, și onest despre problemele spinoase, eh, inclusiv din zona Caucazului și din Oseția. Dar, în opinia noastră și sper că și în opinia Parlamentului European, noi invităm Federația Rusă să respecte dreptul internațional. Credem că situația în care uh, mii de soldați ruși staționează în această regiune violând dreptul internațional și acordul semnat între Georgia și Rusia în 2009 nu poate fi acceptat. Acel acord a fost inițiat de președintele Sarkozy, care deținea în acel moment președinția europeană. E bine, noi credem că toate aceste date, toate aceste fapte trebuie să figureze în acest document pentru că se află în atenția instituțiilor europene. Noi, situația din Abhazia și din uh, Osetia de Sud um, o considerăm a fi o uh, ocupație străină. Deci, noi uh, considerăm că o parte din teritoriul georgian este un teritoriu ocupat

od sovietskeho zväzu a na troskách bývalého sovietskeho zväzu založila svoju budúcnosť. cesta budovania demokratického štátu však bola po dlhé Este important să construim democrația care, din păcate, a fost umbrită de regimurile, de fostele regimuri comuniste și, și de lipsa de relații între guvern și opoziție care a dus la nemulțumiri ale populației iar uh, problemele cu Abhazia nu au făcut decât să îngreuneze situația. Acum aceste regiuni, iată, caută un viitor uh, sub oblăduirea Rusiei. Georgia merită atenția noastră, dar nu știu dacă influența asta regiune este eficientă. Mulțumesc, doamna Linacek. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Lisec pentru raportul redactat. Este un raport foarte bun și a avut o foarte bună cooperare cu diversele grupuri și noi, Verzi, am susținut acest raport în Comisia AFET și vom susține acest raport și mâine. Aș vrea să subliniez un aspect care mie mi se pare important. Pentru că și eu am criticat uh, Rusia și am uh, afirmat că Rusia are responsabilitatea de a fi ocupat teritorii străine chiar a unei păi părți a Georgiei, dar trebuie să analizăm uh, exact ce s-a întâmplat în 2008. Din acest punct de vedere există deja un uh, uh, raport și cred că și Georgia trebuie să demonstreze o mai mare dorință de cooperare, inclusiv cu Tribunalul Penal Internațional. Pentru că am primit astăzi un document în care se spune că ar fi necesar ca autoritățile georgiene uh, să analizeze cu maximă atenție ce s-a întâmplat înainte și în perioada războiului din 2008, pentru că parțial nu sunt dispuse să declanșeze o anchetă aprofundată. Și uh, Condoleța Rice uh, ieri a făcut o declarație, este citată de ziarele din Georgia, că președintele uh, Saakashvili uh, Um, a acceptat sau a profitat de provocarea uh, rusă um, pentru a declanșa acel război în care până la urmă um, a tras într-o oarecare măsură și implicarea NATO. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, membrilor care și-au exprimat punctele de vedere pentru contribuțiile lor și mulțumesc și pentru angajamentul manifestat de Parlamentul European pe marginea acordului de asociere cu uh, Georgia. Am avut un intens schimb de opinie cu raportorul și cred că raportul acum este unul echilibrat. Recomandările raportului vor fi utile în negocierile noastre viitoare cu Georgia. Negocierile uh, încunătate de succes și un acord de asociere va fi, o vor fi un uh, pas important în uh, aducerea mai aproape a Georgiei către Uniunea Europeană recunoaștem importanța identității și perspectivei europene a Georgiei, însă știm care sunt și obstacolele. Deocamdată, Georgia trebuie să se folosească de multele opinii Eh, multele oportunități pe care le oferă acordul de asociere. Pe scurt, trebuie să creăm mai multă Europa în Georgia. Permiteți-mi să vă informez în legătură cu stadiul actual al negocierilor. Împreună cu partenerii noștri georgieni, încercăm să avansăm în aceste negocieri, că de la începutul acestor negocieri, în 2010, am avut negocieri plenare uh, în ce privește dialogul politic general, uh, justiție, libertate și securitate, cooperare economică și aspecte generale. Am avut deja șapte runde plenare și în curent se desfășoară cea de-a opta. Uh, am agreat anumite principii uh, generale comune și am, în mare parte suntem deja în faza finală de elaborare a textului acordului uh, în ce privește politicul, dialogul politic și politica externă și de securitate, avem deja proiecte aproape concretizate, dar evident Abhazia și Osetia de Sud rămân din partea Georgiei elemente ce trebuie rezolvate. Uh, părțile sunt avansate și în ce privește negocierile uh, economice. 19 capitole din 28 au fost deja încheiate. Uniunea Europeană este uh, angajată să continue negocierile și în ce privește EUMM și acest lucru a fost reiterat și în, la summitul privind parteneratul estic din septembrie în Varșovia în ce privește recomandările specifice, uh, uh, Uniunea Europeană apreciază eforturile Georgiei și arată care sunt pașii de urmat în continuare. Suntem în faza uh, în finală care ar putea permite ca înainte de sfârșitul anului Comisia Europeană să facă niște recomandări statelor membre. Săptămâna trecută un acord între Rusia și Georgia a fost semnat în legătură cu aderarea acestora la OMC. Este în interesul tuturor, inclusiv în interesul UE și a Georgiei, ca uh, Rusia să adere la uh, OMC vicepreședinta Comisiei, doamna uh, Ashton, se întâlnește în această zi cu președintele Saakashvili